Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer. Bună ziua tuturor. Vom începe ședința noastră. Mai întâi adoptăm ordinea de zi. Dacă nu sunt obiecții sau comentarii în ceea ce privește proiectul de ordine de zi, atunci îl considerăm a fi adoptat. Cu toții ați primit procesul verbal al ședinței din 3 decembrie septembrie 2012. Dacă aveți observații sau comentarii pe marginea acestui proces verbal, puteți să le împărtășiți secretariatului până la finalul acestei ședințe. Dacă nu, acesta este considerat a fi adoptat. Ați primit în dosarele dumneavoastră recomandările emise și recomandările uh, și deciziile luate cu ocazia ședinței coordonatorilor din data de 18 septembrie 2012. Dacă aveți observații în ceea ce privește rezultatele acestei ședințe, atunci vă rog să le semnalați secretariatului până la finalul ședinței noastre. Dacă nu, atunci aceste recomandări și decizii sunt uh, considerate a fi adoptate. Eu nu am comunicări de făcut din partea președinției. Aș dori să știu dacă eventual din partea comisiei sunt comunicări de făcut. Oui. Da, mulțumesc, doamna președinte. Avem o comunicare de făcut referitor la comunicările adoptate de către Comisie. Dacă vă amintiți, în luna iunie v-am vorbit despre cele patru mari comunicări pe care se află în lucru, una referitoare la tranziție, una referitoare la protecția socială, una referitoare la la organizarea societății civile, deci în total patru comunicări care au fost adoptate până în prezent în ceea ce privește protecția socială, a fost deja, această comunicare a fost deja adoptată la jumătatea lunii august 2012, uh, cea referitoare la tranziție și reziliență a fost adoptat, au fost adoptate pe data de 3 octombrie, iar cea referitoare la organizațiile civile va, a fost adoptată pe 12 septembrie. Colegul meu, domnul Olbert Stret, <clears throat> vă va prezenta aceste uh, comunicări, mai ales cea referitoare la reziliență, care este foarte importantă, uh, deoarece lucrăm la ea de foarte, foarte multă vreme în colaborare cu Parlamentul European. Și înainte de a da cuvântul colegului meu, vreau să vă informez despre faptul că avem o nouă comunicare în lucru referitoare la munca pe care am putea să o uh, o facem împreună cu autoritățile locale în materie de dezvoltare și, așa cum indică și titlul acestei comunicări, ne dorim să avem o colaborare mai strânsă cu autoritățile locale în momentul în care elaborăm anumite decizii și în momentul în care punem în aplicare deciziile luate și acordurile încheiate cu diferi, diferi, diferiții beneficiari. Și acum dau uh, cuvântul colegului meu, domnul Wolfgang Streter. Doamna președinte, mulțumesc care acum cuvântul domnul Wolfgang Streter. Mulțumesc, doamna președinte. Doar pe scurt, pentru a vă atrage atenția asupra două texte care au fost adoptate din luna iunie uh, până în prezent. Mai întâi e vorba de o propunere în ceea ce privește um, ajutorul umanitar și o propunere referitoare la voluntariat, adoptate pe 19 septembrie. Comisia a înaintat această inițiativă care reiese de fapt din prevederile tratatului și ajutorul pentru voluntariat la nivel de Uniunea Europeană reprezintă o adevărată valoare adăugată și o adevărată dovadă de solidaritate de care avem nevoie și încercăm să întărim această capacitate de răspuns față de situația de criză cu care ne confruntăm. Ne dorim să întărim capacitatea de reacție a comunităților și a uh, Uh, regiunilor în Uniunea Europeană. E vorba de discuții care încep chiar în momentul de față la Consiliu și sperăm să înregistrăm cât mai repede progrese cu această comunicare. E o propunere care se leagă de asemenea și de cadrul financiar multianual. Uh, pentru că aceasta trebuie să fie inclusă în acest cadru financiar cu începerea din ianuarie 2013. Și acum, în ceea ce privește comunicarea referitoare la reziliență pe care a evocat-o colega mea, e o comunicare comună între DV și ECON. Uh, am încercat să transmitem experiența noastră și anume cum anume lucrăm noi în acest domeniu, spre exemplu în continentul african, Sahara. Am încercat să subliniem care ar fi cel mai bune modalități de a anticipa evenimente viitoare și de a conlucra cu autoritățile. Și în principiu vom avea la finalul acestei comunicări zece acțiuni care au drept scop creșterea capacității de reacție în anumite țări. Și vom uh, avea de asemenea și un uh, plan de acțiune pentru următoarea perioadă financiară. Doamna președinte, mulțumesc. Nu am primit întrebări care să fie adresate comisiei, așa că trecem la primul punct de pe ordinea noastră de zi. E vorba de raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume în 2011 și politica Uniunii Europene în această, această privință. Și domnul Edward Kosușnic este raportorul nostru pentru acest proiect de aviz. Domnul Kosusnic, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, nu avem interpretare în limba cehă, deci pot să aleg ce limbă vreau eu, dar uh, haideți să aleg o limbă care în principiu cred eu că o înțelege toată lumea. Señoras y señores, muchas gracias. Uh... Uh, Așa că aleg spaniola. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc mai întâi de toate să vă mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la această muncă pregătitoare. Aproape toate grupurile politice uh, au trimis uh, comentarii și cred că am reușit să conlucrăm foarte bine. Propunerea de aviz o aveți în principiu în fața ochilor Aș fi vrut să subliniez două puncte importante, două aspecte care merită să fie discutate. Două aspecte foarte puternice care reiesc din întregul document. Primul punct se referă la conceptul de soft power din cadrul instituțiilor europene. E adevărat că în ultima vreme Influența instituțiilor europene este din ce în ce mai mare pe măsură ce trec ani și asta prin misiuni de observare a alegerilor Uh, misiuni de observare a uh, modului în care sunt respectate drepturile omului și așa mai departe. Însă, din punctul meu de vedere, trebuie să facem încă eforturi și mai mari, eforturi suplimentare, pentru ca uh, aceste rezultate să nu fie doar rezultate pe care le putem vedea cu ocazia votului de joi după amiază din sesiunea de la Strasburg. Nu. Al doilea punct important la care doream să mă refer E vorba de modul în care este, sunt utilizate fondurile, eficacitatea cu care sunt utilizate aceste fonduri, cu atât mai mult cu cât ne confruntăm cu o situație de criză în Europa. Dacă ne uităm la criza din anumite regiuni, noi trebuie să fim foarte fermi și să cerem guvernelor sau organizațiilor la fața locului să obțină înainte de toate rezultate, să cerem transparență. Iată, acestea erau cele două puncte. Sunt deschis la uh, sugestii. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale discuții. Merci beaucoup. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Și acum au cuvântul europarlamentarii dacă doresc să intervină pe marginea acestui aviz. Domnul Svensson, vă rog. Eh, mulțumesc, doamna președinte. Și aș dori să vă mulțumesc și pentru această explicație care mi s-a părut deosebit de interesantă. Eu, în calitate de raportor din partea grupului meu politic, nu prea multe de adăugat față de cele spuse de domnul raportor. Poate eventual la aliniatul 2 am putea să facem o trimitere uh, la instrumentul european pentru democrație, care este un instrument deosebit de interesant. Poate că am, în acest sens am să înaintez anumite amendamente, în așa fel încât să putem întări anumite aspecte din text, în așa fel încât să fie foarte, foarte clar de faptul că e vorba de un instrument deosebit de important. Însă textul, așa cum este redactat în momentul de față, mi se pare a fi un text foarte bun. Doamna președinte, da, acum cuvântul Serviciului European de Acțiune Externă. Aș dori să știu dacă avem vreun reprezentant. În principiu, domnul Michael Svan ar trebui să ia cuvântul. Încă nu este în sală? Bun, atunci dau cuvântul reprezentantului Comisiei pe marginea acestui uh, raport. Domnul Alessandro Valdebrini este? Nu este? Este? Yeah. Da, sunt, doamna președinte, sunt în sală. Mulțumesc foarte mult pentru a, această posibilitate de a lua cuvântul. Aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru comentariile sale și raportorilor special pentru comentariile făcute. Din punct de vedere al Comisiei, am fi vrut să subliniem faptul că punctul 2 în ceea ce privește sugestiile și anume uh, întărirea instrumentului uh, european pentru democrație peste tot în lume, știți foarte bine că există deocamdată uh, discuții pe marginea unui nou regulament în acest sens și propunerea Comisiei merge exact în această direcție și anume să sprijinim o organizație cât mai Uh, eficientă prin acordarea anumitor facilități, acordarea anumitor granturi, în așa fel încât să avem un impact cât mai pregnant, să avem o capacitate de reacție cât mai mare. E adevărat că e un program ambițios și pe marginea acestea sunt discuții în curs. Și din punct de vedere al Comisiei, pot spune că discuțiile referitoare, pe marginea, pe, referitoare la acest raport sunt satisfăcătoare. Suntem mulțumiți de acest raport. Doamna președinte, mulțumesc. Aș dori să știu dacă reprezentantul SEAES, domnul Svan, a ajuns în sală. Aș dori să vă amintesc că data limită pentru a depune amendamente pe marginea acestui aviz este fixată la 11 octombrie, dar poate că domnul Cozușnic ar dori să ia din nou cuvântul în calitate de raportor. Nu cred că e neapărat necesar. Cu toții știm care uh, este data limită pentru a înainta amendamente și sunt convins că odată ce amendamentele vor fi înaintate, uh, vom uh, lucra pe marginea lor și vom putea prezenta un raport bun. Mulțumesc! Merci. Doamna președinte, mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi e vorba de punctul 8. E vorba de o strategie a Uniunii Europene pentru cornul Africii. Și doamna Michelle Stifler, Strifler, vicepreședinte a comisiei noastre, este raportor pentru acest proiect de aviz. Înainte de a-i da cuvântul, aș dori să urez bun venit în sală reprezentanților ambasadei Etiopiei care au venit și a, să asiste la acest punct de pe ordinea de zi, mai ales domnul Teferis Desta, consilier principal la ambasadă. Și acum, doamna Strifler, aveți cuvântul. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. O să vă prezint proiectul de aviz, așadar, cu privire la strategia Uniunii Europene pentru Cornul Africii. Știți că angajamentul Uniunii Europene în Cornul Africii rezultă din importanța geostrategică a regiunii, din relațiile Uniunii Europene pe care o întreține de mult cu țările din această zonă și <clears throat> din dorința UE de a contribui la <clears throat> a salva populația de la sărăcie, din sărăcie pentru a ajunge la dezvoltare economică. În ultimii cinci ani, Conul Africii a cunoscut o evoluție politică extrem de agitată. Ajutorul Uniunii Europene este de a sprijini populația din regiune pentru a întări pacea, stabilitatea, securitatea și prosperitatea și de a responsabiliza guvernele. Consiliul de Ministri din Uniunea Europeană a adoptat pe 14 noiembrie 2011 un cadru strategic pentru Conul Africii pentru a orienta acțiunea multisectorială a Uniunii Europene în favoarea acestei regiuni. Acest document enunță mijloacele care permit Uniunea Europene <clears throat> să pună în aplicare această abordare strategică lucrând în parteneriat cu regiunea însă și în special cu Uniunea Africană și cu principalii parteneri internaționali. Stabilește cinci priorități pentru acțiunile Uniunii Europene. Mai întâi, <clears throat> să se înființeze structuri politice solide și să se răspundă de eficacitatea lor. În al doilea rând, prevenirea și soluționarea conflictului. În al treilea rând, să atenueze amenințările din regiune care uh, planează asupra securității, în al patrulea rând se sprijină eforturile de încurajare a creșterii economice și reducerea sărăciei, în al cincilea rând se sprijină cooperarea economică pe plan regional. Pentru coordonarea acestor eforturi, Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2012 dispune de un reprezentant special pentru Cornul Africii, domnul Alexander Undos, însărcinat mai întâi să se concentreze pe Somalia și dimensiunea regională a conflictului care se derulează acolo, ca și pirateria ale căror cauze profunde o reprezintă instabilitatea din Somalia. Salută adoptarea cadrului strategic pentru a face mai coerentă acțiunea externă a Uniunii Europene. Abordarea adoptată până atunci era foarte <clears throat> dispersată, articulată pe instrumente extrem de diferite dar mai puțin de un an mai târziu este posibil că de fapt nu asistăm la nicio îmbunătățire semnificativă. Salut uh, noua abordare pentru cornul Africii, elaborată în 2011 de către Comisie și care are scopul de a pune capăt crizei alimentare și sărăciei în cornul Africii. Scopul inițiativei este de a pune în aplicare o cooperare strânsă între ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltarea pe termen îndelungat și de asemenea de a consolida reziliența, rezistența țărilor și populațiilor pentru viitoarele crize. Încercă Uniunea Europeană să sprijine această reziliență a numeroase comunități de păstori. E un exemplu foarte bun al rolului Comisiei această inițiativă SHARE pentru a lega tocmai ajutorul umanitar de dezvoltare. Efectele acestei inițiative sunt încă greu de evaluat. În plus, uh, consolidarea securității regionale și lupta împotriva terorismului și a pirateriei <clears throat> nu trebuie să pună în umbră nevoia absolută de a sprijini, în primul rând, eradicarea sărăciei. Uniunea Europeană, ca principal donator de ajutor umanitar și de ajutor pentru dezvoltare, având în vedere succesul operațiunii Atalanta, <clears throat> și a forțelor diplomatice și militare ale unor țări din regiune ar putea să facă și mai mult, mă gândesc, pentru eradicarea sărăciei endemice în regiune, a locurilor uh, unde nu există domnia legii, ci împotriva anarhia. În fine, strategia pentru colonul Africii ar putea să nu țină cont de nevoile din regiunile învecinate, regiunea Marilor Lacuri, de exemplu. Uh, în esență, așa doream să vă spun. Mulțumesc! Președinte, vă mulțumesc. Urmează acum deputații care doresc să intervină. Acest punct, dacă nu e cazul, o să invit să ia cuvântul Serviciul de Acțiune Externă, domnul Dietmar Chrysler, dacă are comentarii. Madame Cea, Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ne dați posibilitatea să participăm la aceste deliberări. The deputy head of unit of the um, geographical um... Vorbim despre diviziunea geografică care există, făcută pentru Cornul Africii. Serviciul European de Acțiune Externă împreună cu Comisia Europeană pregătește acum o revizuire a cadrului strategic pentru Cornul Africii. Sunt implicați aici și reprezentanții speciali ai um, Uniunii Europene, cel pentru Cornul Africii și cel pentru Sudan și Sudanul de Sud. Luna viitoare va începe acest proiect de revizuire. Eradicarea sărăciei este unul dintre cele mai importante obiective ale cadrului strategic. În cadrul strategic se recunoaște faptul că provocările legate de dezvoltare sunt strâns legate de chestiuni legate de securitate. Adică noi credem că putem ajunge la, se poate trebuie să se ajungă la pace și stabilitate pentru a eradica sărăcia. De aceea, în acest cadru avem o abordare uh, comprehensivă se vor folosi toate punctele puternice pe care le are Uniunea Europeană și anume instrumentele pentru securitate. Acordăm o atenție specială cauzelor conflictelor și obstacolele aflate, obstacolelor aflate în calea dezvoltării conflictul între conflictele care există în regiune pun uh, sub semnul întrebării pacea de acolo. Reprezentantul special, domnul Rondos, dorește deja să, ducă la o creștere, să ajute la o creștere a cooperării între cele două țări. Situația în Somalia este și ea o provocare. Aici salutăm concluziile de la data de 10 septembrie în ceea ce privește tranziția în Somalia. E o ocazie foarte importantă pentru a ajunge la pace în Somalia. De asemenea, salutăm și numirea noului prim-ministru din acest, de la acest sfârșit de săptămână și așteptăm formarea unui nou guvern. Acest nou guvern somalez trebuie să se asigure că va exista o bună perioadă de tranziție și noi sperăm că se va ajunge la niște structuri politice corespunzătoare. Noul guvern somalez va trebui să dea dovadă de mai multă transparență în ceea ce privește folosirea fondurilor în beneficiul cetățenilor. Și în final, doamnă președinte, Divizia pentru Somalia din serviciul nostru noul trimis special al Uniunii Europene în Somalia și reprezentantul pentru Cornul Africii, toți aceștia doresc să pună pe picioare acest nou proces. Astfel, și prezența Uniunii Europene la, Europene la Mogadishu va fi crescută. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum invit să ia cuvântul Comisia, reprezentată de către domnul Dușartu. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu comentariile făcute de colegul meu de la Serviciul de Acțiune Externă, dar vă stau la dispoziție pentru alte întrebări. Madame Stifler, la... Doamna Stifler, aveți cuvântul pentru a trage concluzii sau încheia? N-am prevăzut să iau din nou pentru a încheia. E adevărat că în orice caz comentariile dumneavoastră sunt binevenite. Dacă vă vine vreo idee sau alta, în viitorul apropiat. De acord, vă reamintesc așadar că aveți timp până miercuri 10 octombrie la prânz pentru a depune amendamente și votul pe acest aviz se va ține pe 5 noiembrie. Suntem uh, cam în avans față de orar și raportorul pentru următorul punct de pe de zi, domnul Salom nu e aici. Vom trece așadar la punctul 10 de pe de zi, um, a, avizul domnului Alf Svensson cu privire la reexaminarea strategiei Uniunii în uh, domeniul drepturilor omului. E un aviz care abordează problema strategiilor care își propun să facă acțiunea Uniunii Europene în materie de drepturile omului și democrație mai eficace și mai coerente <clears throat> cu principiul uh, cooperării pentru dezvoltare. Vă aduceți aminte că pe 18 septembrie n-am avut uh, timp suficient să abordăm avizul domnului Svensson din cauza votului foarte lent în legătură cu instrumentul și mandatul de negociere al uh, DCI. Domnul Svensson atunci a avut amabilitatea să accepte să amâne prezentarea acestui aviz până astăzi și azi acceptă din nou să îl prezinte cu un sfert de oră mai devreme și vă mulțumesc, domnule Svensson. Aveți acum cuvântul. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că fac un sacrificiu foarte mare. E timpul ca această strategie foarte importantă să fie revizuită. Această nouă strategie pentru drepturile omului este una care trebuie salutată. Asta pentru că drepturile omului sunt foarte importante. Sunt importante și în discuțiile noastre în această comisie, dar și pentru Uniunea Europeană în întregimea ei. Într-un context internațional, Uniunea Europeană e de multe ori cel mai puternic sau chiar singurul actor pe care ne putem baza atunci când vorbim despre demnitate umană și libertăți și drepturi ale omului. Noua strategie pentru drepturile omului oferă o mai bună coordonare, oferă Uniunii Europene o voce mai puternică, iar aceasta este necesară. Tocmai de aceea trebuie să încurajăm ideile și inițiativele pe care ni le prezintă Comisia. Eu salut noua strategie în avizul meu. Libertățile și drepturile omului sunt mai mult decât niște termeni juridici de care ne putem folosi în negocieri în ceea ce privește politica de securitate. Agenda drepturilor omului ar trebui, omurilor ar trebui să se bazeze pe o abordare strâns legată de dezvoltare și de aceea e important ca și comisia noastră să joace rolul corespunzător eu doresc să subliniem latura de dezvoltare. Trebuie să existe uh, o evaluare a drepturilor în țările cărora le oferim ajutor. Într-un aliniat spun cât de important este să existe politici comune de dezvoltare, astfel încât să ne asigurăm că toate politicile Uniunii Europene ne permit să ajungem la un progres în ceea ce privește drepturile omului. În același timp, trebuie să ne asigurăm că niciun fel de politici ale Uniunii Europene nu încalcă drepturile omului în niciun fel, mai ales când ne referim la politici externe. De aceea, coerența politicilor pentru dezvoltare e extrem de importantă. Există mai multe modalități prin care se pot, evolua, se pot evalua toate acestea. Am primit 25 de amendamente și pe majoritatea dintre ele le voi sprijini la vot. Țin să le mulțumesc și tuturor colegilor care au depus amendamente și acelora care s-au implicat. Vă mulțumesc pentru cuvânt. Merci. Mulțumim. Cum avea cuvântul <clears throat> reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă, domnul Svan. very kind, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am venit fără niște notițe dinainte pregătite. Analizând sugestiile făcute de domnul europarlamentar, e foarte greu să nu fiu de acord cu ele. Permiteți-mi să reacționez la două dintre punctele amintite de domnul raportor. Primul dintre acestea următorul, să existe o evaluare, mai ales în contextul ajutorului bugetar. Pot să confirm că lucrurile deja stau așa. În ultimele luni am muncit la un nou mecanism, un, o comisie specială pentru sprijin bugetar. astfel încât să, să țină cont de valorile fundamentale unde intră și drepturile omului, de toate acestea trebuie să se țină cont. Apoi, în al doilea punct. E important să ne asigurăm că politicile europene nu încalcă drepturile omului. Cred că acest aspect este acoperit în planul de acțiune care acompaniază cadrul strategic. Se specifică acolo că aceasta e prima acțiune. Trebuie să se țină cont de drepturile omului în orice fel de evaluare a impactului. Și pot să confirm faptul că acest lucru este deja realizat de comisie. Și m-aș opri aici. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum Domnul Van den Brinis, din partea Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul și noi dorim să salutăm sugestiile făcute de domnul Svensson. Așa cum spunea și colegul meu, este foarte greu să nu fim de acord cu cele spuse. Vreau să subliniez faptul că, în special la punctul 3 și punctul 7, ne bucurăm foarte mult că raportorul cere un uh, efort susținut pentru, uh, pentru sprijinirea acelora care apără drepturile omului. În noua propunere trimisă de comisie pentru noul regulament în ceea ce privește bugetul, se noi sugerăm să fie crescut acest buget și sperăm că Parlamentul le va sprijini astfel încât să fie promovați aceia care uh, luptă pentru drepturile omului și să existe și o reacție la situațiile de urgență. Aș dori să subliniez și sugestia de la punctul 5 și anume să se integreze strategiile naționale în ceea ce privește asistența pentru țările terțe. E un punct important și sperăm că se va pune în practică. sub instrumentul pentru democrație și drepturile omului, deja se fac anumiți pași, delegațiile deja încearcă să-și stabilească ierarhia în ceea ce privește pașii de urmat. E un proces care este deja în desfășurare, așa că salutăm această sugestie. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă aduceți aminte că data pentru depunerea amendamentelor s-a stabilit pe 20 uh, septembrie, pentru că trebuia să se poată vota acest aviz uh, mâine. Mai rămân acum? Ne mai rămâne să votăm mâine avizul domnului Svensson. Domnule Svensson, doriți să interveniți din nou în legătură cu avizul înainte să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi? Eh, Mulțumesc. Aș vrea doar să le mulțumesc tuturor pentru reacțiile și comentariile favorabile pe care le-am auzit. Cred că e extrem de important să monitorizăm în permanență situația în ce privește drepturile omului, libertățile respective. Nu se poate spune doar că am adoptat o decizie odată pentru totdeauna și că hotărârea respectivă va continua să se aplice. Trebuie să continuăm în permanență să exercităm presiune, să le amintim oamenilor cât de important este să respecte oamenii integritatea ființei umane în toate contextele. Și deci, spune președinta, vom vota acest aviz mâine. Domnul ce que Monsieur Vesberg... Domnul Vesberg uh, e cumva printre noi? Bun. Deci vom reveni la punctul 9 de pe ordinea de zi, raportul special cu privire la eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare acordat de către Uniunea Europeană în materie de securitate alimentară ca în Africa subsahariană. este... Vom asculta avizul colegului nostru Guerrero Salom cu privire la raportul special al Curții de Conturi cu privire la eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare acordat de către Uniunea Europeană în materie de securitate alimentară în Africa subsahariană. E vorba de un raport al Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune din 2011 comisia de resort pe fond este aceea de control bugetar. Pentru schimbul nostru de punct de vedere avem șansa să contăm pe prezența domnului Westberg, membru al Curții de Conturi, care se ocupă de raportul special al acestei instituții. Vă mulțumim foarte mult, domnule Westberg, pentru prezența între noi și vă dau cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea pe scurt să prezint principalele constatări și comandări ale acestui raport al Curții de Conturi privind la eficacitatea ajutorului pentru securitatea alimentară în Africa subsahariană. Câteva cuvinte mai întâi despre siguranța alimentară în sine. Siguranța alimentară de mult timp a fost și continuă să fie o problemă. Peste un miliard de oameni suferă de foame în lume. S-a definit ca o situație în care toți oamenii în toate momentele au uh, um, nu au acces suficient la hrană suficientă și suficient de nutritivă pentru a satisface nevoile pentru o viață umană activă. Siguranța alimentară e o problemă majoră în Africa subsahariană, unde numărul de persoane care suferă uh, a ajuns la 229 de milioane adică 30% din totalul populației. Pentru perioada 2002-2010, Uniunea Europeană a finanțat peste 3,1 miliarde de euro pentru siguranța alimentară ca intervenții în Africa subsahariană prin Fondul European de Dezvoltare, care este cadrul principal de cooperare cu statele subsahariene pe plan individual și trei instrumente tematice finanțate prin bugetul general al Uniunii Europene primul fiind bugetul sau linia pentru siguranța alimentară din buget, o intervenție pe nivel de țară pentru operațiuni de ajutor pe termen scurt, pentru asistență tehnică, sprijin pe termen lungat, sprijin pentru siguranța alimentară, uh, semințe, instrumente, alte inputuri și materii prime esențiale pentru culturi, uh, ca și sisteme de avertizare rapidă și de stocare. Apoi, uh, programul tematic de siguranță alimentară care sprijină, printre altele, cercetare și tehnologie pentru agricultură și gestionare durabilă a resurselor naționale și a ecosistemelor. Al treilea instrument, facilitatea alimentară înființată în 2008 pentru a da reacție rapidă la <clears throat> crizele provocate de prețuri volatile la, alimentare, la alimente în țările în curs de dezvoltare. Înainte de a trece la constatările și concluziile principale, câteva cuvinte despre activitatea de audit în sine. Curtea a evaluat dacă ajutorul pentru dezvoltare pentru securitatea alimentară în Africa subsahariană este un ajutor eficace, adică ajutorul pentru dezvoltare pentru securitatea alimentară este pertinent pentru nevoile și prioritățile țărilor respective și dacă intervențiile Uniunii Europene sunt eficace. Auditul s-a concentrat pe sprijinul direct pentru dezvoltare pentru cele trei dimensiuni ale siguranței alimentare. Disponibilitatea de hrană, accesul la alimente și utilizarea nutritivă a alimentelor. Trei țări au fost vizitate pe teren, Etiopia, Malawi și Rwanda. În plus, o examinare aprofundată a documentelor pentru 13 țări. Acum o să trec la principalele constatări și concluzii ale raportului. Concluzia este că ajutorul european pentru siguranța alimentară în Africa subsahariană este deosebit de eficace și aduce o contribuție deosebită <clears throat> pentru atingerea obiectivului de siguranță alimentară. Uniunea Europeană este un actor uh, internațional principal în securitatea alimentară în mai multe țări uh, din Africa subsahariană și dă sprijin eficace în ce privește disponibilitatea alimentelor și accesul la alimente. Ajutorul european pentru dezvoltare este de o mare relevanță pentru nevoile țărilor, prioritățile acestora și o bună complementaritate între uh, cele două fonduri și instrumentele la care am referit. Facilitatea pentru alimente a fost înființată într-o perioadă destul de scurtă de timp și reprezintă un element adițional uh, considerabil de angajamentele Uniunii Europene pentru a îmbunătăți siguranța alimentară în țările în curs de dezvoltare. Intervențiile europene sunt bine realizate, ating majoritatea rezultatelor scontate și aproximativ jumătatea au o perspectivă rezonabilă de a fi durabilă. Cu toate acestea, <clears throat> se mai pot face îmbunătățiri semnificative în mai multe domenii. Comisia și-a concentrat ajutorul pentru țările cu numărul cel mai mare de populație subnutrită, nu s-a gândit suficient la sprijinul european și în alte țări care și ele suferă de insecuritate alimentară cronică. Facilitatea pentru alimente înființată pentru a reacționa la impactul crizei din 2008 nu a fost proiectat să se ocupe pe termen de lungat de volatilitatea prețurilor la alimente. Ajutorul european se ocupă în mod adecvat de nevoile și prioritățile țărilor în ce privește disponibilitatea și accesul la alimente. Cu toate acestea, Comisia nu a pus suficient accent pe nutriție. Adesea, intervențiile nu au obiective suficient de clare. Uneori sunt excesiv de ambițioase și în special când e vorba de ONG-uri. Doar jumătatea dintre intervenții au perspectiva rezonabile de durabilitate. Raportul dă un set de recomandări Comisiei Europene <clears throat> și Serviciul European de Acțiune Externă. Pentru perioada de programare de după 2013, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să efectueze o evaluare structurată a situației ajutorului alimentar în fiecare țară și în mod sistematic să se gândească la spațiul potențial de sprijin european în domeniu. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să examineze eventual cu alți parteneri de dezvoltare fezabilitatea unui instrument permanent de finanțare unor măsuri urgente și suplimentare care pot fi cerute pentru a reacționa la consecințele unor potențiale crize alimentare viitoare în țările în curs de dezvoltare. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să dea o suficientă prioritate nutriției atunci când definesc în strategia de cooperare, identificând și proiectând intervențiile, utilizând dialogul de politică cu guvernele parteneri, în special în a cadrul programelor de sprijin bugetar. Comisia ar trebui să precizeze obiective de intervenție suficient de precise și cuantificabile prin indicatori de realizare, pentru ca obiectivele să fie realizabile, evoluând mai bine riscurile și ipotezele legate de implementarea cu reușită a acestor. Comisia ar trebui să sprijine mai bine <clears throat> durabilitatea financiară a programelor de transfer și agricultură, Comisia ar trebui să pună un accent suplimentar pe elaborarea de servicii agricole eficace, credite rurale și să asigure că programele de transfer social dau sprijin suficient și adecvat dezvoltării capacităților de venituri ale beneficiarilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Guerrero Salom pentru a-și prezenta proiectul de aviz. Sí, muchas gracias, señora Mulțumesc, doamna președinte. Și aș dori să mulțumesc și domnului Vesberg din partea Curții de Conturi în ceea ce privește raportul său, a căror linii directoare și linii principale tocmai ne l-a prezentat Adinauri. Au fost formulate trei întrebări importante, prima dintre ele fiind dacă ajutorul care a fost acordat de Uniunea Europeană prin cele trei instrumente a, citate a fost, dacă a fost un ajutor eficient și anume dacă a îndeplinit, să spun așa, în mare obiectivele care fuseseră fixate dacă a fost un ajutor relevant, în sensul că ar fi contribuit la îmbunătățirea situației alimentare a populației dintr-un mare număr de țări, în care s-a făcut un studiu concret în ceea ce privește situația și, în final, dacă în momentul în care se obțin a rezultatele scontate dacă se poate trage concluzia că aceste rezultate sunt durabile și anume că intervenția Uniunii Europene poate să continue să se dezvolte exact în aceeași direcție și asta în mod durabil. Concluzia raportului este următoarea. Se răspunde afirmativ la cele trei uh, întrebări. O, un ajutor eficient, un ajutor relevant și un ajutor durabil. În continuare ne putem pune întrebarea să vedem dacă nu sunt eventual și alte posibilități suplimentare față de cele pe care le avem în momentul de față. S-ar părea că da, două dintre ele sunt subliniate, dacă am înțeles eu bine. O posibilitate ar fi ca ajutorul propus acestor țări să uh, fie făcut în așa fel încât prin food facility, anumite intervenții de conjunctură să devină acțiuni mai degrabă de natură structurală și o a doua posibilitate uh, se pune accentul mai degrabă pe aspectele nutriționale. Și, în fond, ceea ce face raportul este că recomandă comisiei să ia o anumită serie de măsuri uh, unele dintre ele referitoare la conținutul ajutorului pe care îl acordăm noi și altele referitoare la metodologie, prin care să se introducă anumiți indicatori de randament. Deci, dacă ne uităm la raport, la raportul Tribunal Curții de Conturi, uh, în principiu ar trebui să fim mulțumiți din punct de vedere al eficienței ajutorului acordat de către Uniunea Europeană, care permite îndeplinirea obiectivelor fixate. Dar dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă real, în lumea reală, concret, în Africa subsahariană, atunci îngrijorările noastre nu fac decât să crească și satisfacția sau mulțumirea noastră, nu știu ce se întâmplă cu ea prin acțiunile pe care noi le organizăm. Trebuie să fim rezonabili, așa că cred eu că nu trebuie să fim nici prea mulțumiți, nici prea îngrijorați. De ce? Mai întâi pentru că aceste crize alimentare sunt din ce în ce mai frecvente și fiind mai frecvente, în mod clar, prin definiție, sunt mai acute acute pentru că sunt crize care se suprapun unor crize precedente și deci perturbă, afectează realitatea mii și mii și milioane de persoane care suferă. Putem spune că există trei cauze fundamentale din cauza cărora uh, avem nevoie de, avem această latură de continuitate a crizelor. Crize, aș spune eu, de natură, din cauze naturale. Naturale, știm foarte bine ce vrem să spunem. Această Criza de origine naturală uneori este provocată de către ființa umană prin anumite acțiuni, prin schimbări climatice și așa mai devreme. Dar e o categorie. O altă categorie ar fi acele crize sociale uh, legate și de criza economică și financiară din lumea întreagă, care afectează nu numai țările noastre, ci și mai ales țările mai puțin dezvoltate. Și mai sunt, mai există și o altă categorie și anume o anumită latură caracteristică a comportamentului, a modului de producție alimentară dominant, care e vorba de fapt de activități de speculă. Pentru a obține beneficii de pe urma prețului alimentelor, lucru care duce la anumite situații de decadență și de lipsă de uh, produse alimentare în anumite țări. conferința Națiunilor Unite în ceea ce privește obiectivele mileniului se va apropia de sfârșit. În 2010 încă mai avem speranțe și anume că vom reuși să îndeplinim o parte importantă din aceste obiective fixate de, în domeniul dezvoltării. Astăzi, din păcate, suntem departe de realizarea acestor obiective, din motive asupra cărora nu voi reveni, Comisia le cunoaște, uh, știm că în parte aceste sume acordate au fost reduse treptat, treptat peste tot în lume și nu numai în Uniunea Europeană, deci, obiectivul numărul 1, și anume de a eradica foamea până în 2015, e un obiectiv care, din păcate, trebuie să acceptăm că nu-l vom îndeplini. Pe de altă parte, mesajul pe care ne-l transmite raportul Curții de Conturi este un, cel puțin unul dintre aceste mesaje, este că trebuie să vedem cum anume, în răspunsul nostru, prin anumite mecanisme de urgență, de răspuns la situații de urgență, să putem să le înlocuim cu niște mecanisme de răspuns mai structurale. Deci, cam acesta este scenariul care ne servește drept context pentru raportul pe care eu îl voi prezenta și care, în fond, preia foarte multe aspecte care au fost subliniate uh, de către comisia noastră DEVE. Deci, în mare parte, eu preiau comisie, poziția comisiei noastre DEVE, care rezultă din diferite rapoarte. Printre acestea există și această nevoie de a avea sisteme de alertă timpurie pentru a putea preveni uh, niște crize alimentare acute și în acest sens, așa cum spunea și domnul Vesberg adinauri, activitatea Serviciului European de Acțiune Externă este deosebit de importantă, tocmai pentru a identifica aceste riscuri și aceste nevoi de prevenire. De asemenea, în raport evocăm și necesitatea de a întări latura nutrițională și cerem Comisiei, Comisiei Europene să elaboreze un raport pe marginea acestor aspecte legate de nutriție. De asemenea, nu vrem să ne resemnăm în fața volatilității prețurilor produselor alimentare și a volatilității uh, pieței și a speculei, ci încercăm dorim, cel puțin din partea Comisiei Europene, să găsim metode și măsuri concrete care să aibă un caracter nu numai de reglementare, ci și un caracter operativ, de intervenție în așa fel încât să putem fi un actor global care să poată să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește modul în care evoluează aceste piețe de produse alimentare și un caracter operativ în sensul că am putea crea aceste rezerve de produse alimentare de care avem nevoie tocmai pentru a putea contracara specula. De asemenea, cerem prin raportul nostru, să se întărească accesul la credite și la formare în atenția agricultorilor mici și mijlocii. Și nu facem decât să repetăm poziția comisiei noastre DV pentru astfel de posibilități. Iar în final, dacă îmi permiteți, o ultima observație și sunt convins că mare parte din membrii comisiei noastre vor fi de acord cu mine. Ne aflăm acum într-o într perioadă de discuții, de negocieri în ceea ce vrește viitoarele perspectivele financiare plurianuale. Și în acest sens avem trei blocuri sau trei grupuri de țări la Consiliu. Un grup care este pentru sporirea sume totale acordate la aceste, acestor perspective financiare, deci sporirea defalcată și pe uh, fiecare an, și care sunt de acord cu ceea ce a cerut Parlamentul European, și anume o sporire de 5% concret, exact tocmai pentru anul viitor. Un alt grup de țări la Consiliu care preferă o înghețare și o menținere a nivelului în 2013 și, de fapt, Asta ar însemna concret, în termeni concret, că ar exista o scădere a bugetului. Pentru că pe parcursul Uniunea Europeană va avea alte activități, alte responsabilități în plus care vor trebui să fie finanțate. Și mai există și un grup de țări care doresc, de fapt, să se reducă bugetul european. Așa că noi trebuie să adresăm două cereri. Mai întâi, ca aceste perspective financiare multianuale să fie sporite și în al doilea rând, indiferent care ar fi rezultatul discuțiilor, acesta să nu se facă pe spuza Convenției uh, pentru dezvoltare. Multe țări din Uniunea Europeană au programe proprii pentru dezvoltare și am avut foarte multe intervenții în anii precedenți pe această temă din partea uh, Guvernului Socialist în Spania, așa că pot să vă spun că cooperarea pentru dezvoltare a regăsit procentele și sumele pe care le avea acum 10 ani de zile. De aceea cred eu că noi aici, în Parlamentul European, trebuie să evocăm acest aspect și să solicităm clar o sporire a sumelor. Uh, dacă ne mulțumim doar cu o menținere a bugetelor, atunci nu vom fi în măsură să îndeplinim toate obiectivele pe care noi ni le-am fixat în cadrul acestei comisii DEVE. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, Monsieur Guerrero Sala. Mulțumesc foarte mult, domnul Guerrero Salom, și acum dau cuvântul domnului Neuser. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și pentru acest raport special. Am văzut că există un input și că rezultatul acestuia e în liniile în care ne dorim. Acest lucru e important la acest raport. Având în vedere discuțiile în ceea ce privește obiectivele mileniului de după anul 2015, care vor fi acestea, atunci putem spune că în ceea ce privește eradicarea sărăciei, trebuie să ne implicăm mult mai mult și trebuie să avem o discuție mult mai puternică în acest sens. Cred că obiectivele mileniului sunt uh, bine în ceea ce privește eradicarea sărăciei și au dovedit eficacitatea. Însă, în același timp, Trebuie să lucrăm asupra simptomelor pe care le are sărăcia. Trebuie să fim mult mai atenți la subdezvoltare. E un punct care ar trebui să ocupe un loc central. Apoi, perioada de după anul 2015, cum vor fi formulate obiectivele după acest an? Ei bine, eu cred că trebuie să fim foarte atenți în comisia noastră trebuie să fim mult mai atenți la consecințele relațiilor pe piață care există în țările cărora ne adresăm, să vedem cum arată certitudinea juridică în aceste țări. Iar apoi trebuie să mai discutăm și despre diviziune între țările în cauză. Apoi există cazurile Chinei și Indiei Acestea nu fac parte din categoria țărilor celor mai puțin dezvoltate, dar totuși două treimi dintre oamenii care se află sub pragul sărăciei trăiesc tocmai în aceste două țări. Așa că eu cred că trebuie neapărat să tratăm și această problemă. Îi mulțumesc foarte mult colegului meu pentru că a reușit să ne ofere un impuls și anume cum să ne organizăm munca în comisia noastră. Mulțumesc! Merci beaucoup. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, așa că am să-mi dau acum mie însă cuvântul. A fost foarte interesant să ascultăm prezentarea făcută de, curtea, de reprezentantul Curții de Conturi și de, așa cum spunea și domnul raportor, și anume că ajutorul alimentar și-a atins în mare parte obiectivul. E bine, cu toate acestea, în realitate, nu putem uita efectele, aș spune eu, perverse ale politicii europene în domeniul agriculturii, în domeniul pescuitului, uh, precum și efectele perverse ale politicii sale comerciale, care a distrus resurse alimentare din continentul african. Și acest lucru este cu atât mai important cu cât acum ne aflăm într-o perioadă de reduceri bugetare, de uh, dificultăți bugetare. Deci, ceea ce noi trebuie să facem este să ne asigurăm că politica de pescuit, politica agricolă, politica comercială, anumite țări, cum ar fi Franța, cum ar fi Spania, cum ar fi Italia, spre exemplu, acestea nu sunt de acord să limităm pescuitul la capacitatea maximă care poate fi suportată de anumite specii. Aceste limitări trebuie să fie aplicabile și în momentul în care flotele noastre europene pescuiesc în ape africane. Aici există o ipocrizie insuportabilă și anume țările noastre nu acceptă să limiteze uh, totalul capturilor autorizate în apele de coastă al, ale continentului african. Și asta în interesul, aș spune eu, pur și simplu ecologic al acestor țări. Mai mult decât atât, nu numai că acest lucru se întâmplă, dar în plus de aceasta diminuăm și uh, uh, sumele acordate pentru ajutorul alimentar, uh, ceea ce duce evident la o reducere a proteinelor și așa mai departe în alimentația populației de acolo. Uh, invit deputații europarlamentarii care au un cuvânt de spus în uh, țările lor respective, să facă în așa fel încât politica noastră de pescuit și politica noastră agricolă să fie politici responsabile în momentul în care discutăm și despre țări în curs de dezvoltare. Și poate că ar fi bine să mai sacrificăm un pic din interesul nostru pe termen scurt, din interesul nostru, aș spune eu, pur mercantil, în interesul tuturor, al nostru, al tuturor, al Africii subsahariene, în așa fel încât această parte a lumii să se poată hrăni din propriile sale resurse. Acum am să dau cuvântul reprezentantului uh, Comisiei Europene, domnul Jean-Pierre Alcan. Merci, madame. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi Aș vrea să-mi exprim satisfacția față de raportul redactat de către Curtea de Conturi și care se referă la securitatea alimentară din țările din Africa subsahariană. Curtea de Conturi a depus o muncă extraordinară. Noi am apreciat foarte mult și uh, discuțiile pe care le-am avut uh, pentru faptul că am reușit să mergem în profunzime să analizăm rezultatele lor și uh, apreciem de asemenea și uh, concluziile. Recomandările curții, în principiu, uh, au fost toate aprobate de către Comisie, Comisia Europeană. Și Comisia a intervenit imediat, a luat măsuri în așa fel încât aceste recomandări să devină ceva concret, tocmai în perspectiva programării financiare 2014-2020. Am să vă dau un exemplu. Am identificat 52 de țări care se află într-o situație de nesiguranță alimentară cronică. Și pentru aceste țări, Comisia Europeană și SAE a cerut delegațiilor să lanseze un dialog cu țările partenere în așa fel încât nu numai ajutorul pentru dezvoltare să poată să intervină asupra consecințelor acestor crize alimentare, ci și în același timp să putem acorda mai multe resurse pentru a pune capăt problemei încă de la rădăcină. De asemenea, am încercat să analizăm și politicile pe care le desfășurăm. După cum știți, pe 3 octombrie Comisia, uh, deci miercuri săptămâna trecută, Comisia a adoptat o, comis, o comunicare referitoare la reziliență, capacitate de reacție, tocmai pentru a promova această capacitate de reacție, pentru a învăța, a trage învățăminte din uh, crizele precedente. Este evident că vom uh, utiliza informațiile din raportul Curții de Conturi pentru acest lucru. Printre orientările care sunt propuse de, în cadrul acestei comunicări, există mai ales obiectivul de a întări capacitățile țărilor partenere de a face față situațiilor de criză, mai ales crize de natură alimentară. Unul dintre punctele subliniate de asemenea în raport și care mie mi se pare foarte important este problema malnutriției în rândul copiilor. Acest raport pică la momentul potrivit. Trebuie să știți că malnutriția în rândul copiilor există de foarte multă vreme, dar că în 2008 un raport științific uh, uh, publicat în revista Lancet a subliniat amploarea pe care o are Uh, această malnutriție și consecințele acesteia. Două aspecte importante. 3 milioane și jumătate de copii mor în fiecare an din cauza malnutriției cronice. E o dramă ascunsă pe care nu o vedem, de care nu avem conștiință, nu suntem, uh, nu suntem conștienți de ea. Trebuie să o aducem în atenția donatorilor Un al doilea aspect deosebit de important de asemenea este că uh, printre cei 170 de milioane de copii care suferă de foame, de malnutriție cronică, mare parte din acești copii nu or să ajungă la vârsta adultă și nu or să fie pe deplin dezvoltați din punct de vedere intelectual și fizic odată ce vor fi adulți. Așa că trebuie să tratăm consecințele acestor, acestor crize, dar și rădăcina problemei, în așa fel încât să permitem acestor copii să aibă un viitor. Comisia s-a angajat în mod puternic pe această temă a malnutriției în rândul copiilor. Am reușit să punem la punct un ghid, un manual tehnic despre modul în care trebuie să țină seama de aceste aspecte și am lucrat cu colegii noștri din uh, direcția DEVE și Comisia își dorește de asemenea tot pe acest subiect să redacteze un document de politici. Iar ultimul punct la care vreau să mă refer e faptul că o parte din recomandări se regăsesc de asemenea și în ceea ce privește uh, viitoarele perspective financiare multianuale și mai ales ideea de a avea o flexibilitate sporită. Um, știți că există discuții despre modernizarea regulamentelor financiare cu posibilitatea pentru Uniunea Europeană de a avea resurse proprii din învățămintele pe care le-am tras din crizele alimentare din trecut este capacitatea pe care trebuie să o aibă Comisia și Uniunea Europeană și instituțiile europene de a reacționa rapid, în mod semnificativ. Food Facility este un astfel de exemplu. Am reușit să mobilizăm un miliard de euro într-un termen foarte scurt. Raportul pe marginea Food Facility va fi prezentat uh, în săptămâna ce vor urma în Parlamentul European. Cu toate acestea, putem spune că uh, această capacitate a Uniunii Europene de a interveni ulterior este și ea deosebit de importantă. Comisia s-a angajat să angajeze 3,9 miliarde de dolari, spune oratorul, pentru acest lucru. Acești 3,39 miliarde de dolari vin în plus față de Food Facility și am intervenit în Cornul Africii și în uh, Uh, Africa subsahariană cu astfel de inițiative. Deci noi am dat dovadă de flexibilitate, am ținut seama de nevoi, am uh, instaurat acele mecanisme de flexibilitate în așa fel încât să putem răspunde cât mai concret la crize. Iar ceea ce am încercat să facem a fost să permitem țărilor respective să facă fața consecințelor unor astfel de crize alimentare. Și ne-am dat seama că a existat și un efort negativ asupra eforturilor pe care noi ar fi trebuit să le facem pentru a uh, pune capăt problemei încă de la rădăcină, pentru a eradica acele cauze. Acum încercăm să facem față unei crize și, în același timp, să nu uităm să ne aplicăm și asupra cauzelor crizelor în general. Cred că am acoperit acum toate punctele importante. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru, pentru discuții. Mă iertați, doamna președinte, pentru prima dată când particip la un astfel de exercițiu, și nu știu dacă propunerea pe care o fac eu acum ține de tradițiile Parlamentului European, dar sunt dispus să discutăm asupra anumitor, aș spune eu, aspecte lingvistice pe care le-am subliniat în, în aspecte de limbaj pe care le-am subliniat în raport. Mulțumesc. Merci beaucoup. Mulțumim. Îl invităm acum pe domnul Vesberg să ia cuvântul pentru a trage concluzii și apoi domnul Guerrero. Aș dori să spun doar că și pe noi ne mulțumește foarte mult comunicarea Comisiei și cooperarea cu Comisia până, la, până în acest punct. Mulțumesc! Domnule Guerrero, aveți cuvântul în încheiere? Mulțumesc, doamna președinte. Doream să spun reprezentantului Comisiei că știm deja faptul că nu există niciodată o a doua prima oară. Așa că vă rog frumos să profitați de această primă ocazie în care veniți în fața comisiei noastre și în a doua și a treia ocazie veți vedea că suntem oameni rezonabili, toți cei care lucrăm aici. Vreau doar să subliniez, să fac un mic comentariu care va figura și el în raportul, proiectul meu de aviz. Uh, un comentariu referitor la buget. Cu toții suntem de acord asupra faptului că trebuie să răspundem în mod structural la problemele acestea de nesiguranță alimentară. Uh, conceptul acesta de reziliență este, de asemenea, un lucru, o îngrijorare pe care noi o avem aici în cadrul Comisiei noastre DEVE. Însă, nu trebuie să uităm cu totul capacitatea noastră de a acționa în momentul în care există situații, știu eu, grave, imprevizibile, care se acutizează. Nu, de aceea cred eu că ar fi bine ca la comisie să ne gândim și la posibilitatea aceasta de a menține Food Facility, care a fost a fost o, o, o inițiativă foarte bravă, foarte bună și care a răspuns, a dat un răspuns în cadrul anumitor situații de criză și eventual să o includem în următoarele perspective financiare. Mulțumesc, spune doamna președinte, pentru această muncă deosebit de importantă. Nous avons à l'ordre du... Și trecem la ordinea zi, la schimbul uh, în spatele ușilor închise cu privire la primul dialog uh, informal uh, cu privire la instrumentul pentru dezvoltare și cooperare, dar suntem în avans orar și suspend ședința comisiei timp de trei sferturi de oră. Și vom relua peste trei sferturi de oră cu ușile închise. Vom continua apoi cu reuniunea coordonatorilor și reuniunea publică se va relua mâine dimineață la ora 9 cu voturile. Deci pentru următoarele două puncte coșile închise trebuie să fie prezenți în sală doar deputații, asistenții, personalul grupurilor politic și funcționarii Secretariatului Parlamentului European. Invit pe toți ceilalți să părăsească această sală și suspendăm ședința pentru cei care asistă timp de 3 sferturi de până la ora 5 și un sfert. correction, je suspends jusqu'à 5 heures. Nous allons gagner un quart d'heure, 17 heures. You must be here at five. De fapt, uh, trebuie să reveniți la ora 5. Sedința se suspendă până la ora 5.